Legerea președintelui în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 13 al regulamentului de procedură, candidaturile pentru postul de președinte al Parlamentului trebuie, cu acordul respectivilor, să fie înaintate de către un grup sau de minim 40 de deputați. În conformitate cu condițiile prevăzute în regulamentul de procedură, am primit următoarele candidaturi pentru postul de președinte al Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek și doamna Eva Britt Svensson. Candidații mi-au comunicat că sunt de acord cu aceste candidaturi. Cei doi candidați se vor prezenta acum pe scurt și vreau să rog mai întâi pe doamna Eva Brit Svensson să se prezinte. Doamna Svensson, aveți, coleg, aveți cuvântul, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i felicita pe toți colegii mei. Doresc să vă felicit pentru încrederea pe care v-au acordat-o acordat cetățenii din statele membre respective. Cred că această încredere este una foarte însemnată și cred de asemenea că ea antrenează o mare răspundere pentru noi toți. Trebuie ca toți acum să răspundem așteptărilor cetățenilor și să ne asigurăm că vom răspunde așteptărilor legate de schimbări necesare. Noi dorim să construim o Europa a cetățenilor. Democrația, domnule președinte, stimați colegi, reprezintă dreptul de a alege. Acestea sunt instrumentele cele mai importante pe care le au cetățenii noștri la dispoziție. Dar dacă dorim să vorbim despre o uh, democrație reală, cred că avem nevoie de mai mult, mai mult decât decât dreptul de vot. Avem nevoie de altceva, avem nevoie de deschidere, de transparență și, desigur, avem nevoie de o dezbatere deschisă. Din aceste motive, doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun acum următoarele. Cred că este esențial ca acum să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putință în legătură cu procedura de primă lectură, prima lectură la Parlamentul European. Trebuie să facem mai multe în acest sens și să ne asigurăm că încrederea care a fost acordată acestui Parlament este pusă în practică. Trebuie să fim cât de deschiși se poate, chiar începând cu procedura de primă lectură. Dragi colegi, aș vrea să vă mai spun că suntem confruntați acum cu mari provocări. Criza economică, criza financiară, de asemenea șomajul este în creștere la ora actuală. Foarte multe persoane sunt marginalizate în societățile noastre. Avem probleme sociale, avem o criză a climei care a dus deja la uh, o anumită migrație provocată de schimbările climatice și, bineînțeles, că toate acestea afectează în primul rând pe cei mai săraci. Uniunea Europeană și lumea întreagă sunt afectate de sărăcie și de nedreptate. Însă, domnule președinte, dragi colegi, vreau să spun că soluțiile noastre politice la aceste crize există și ca ele să fie puse în practică, trebuie să aibă loc o schimbare de politică. Politica adusă până acum nu a reușit să rezolve problemele, probleme pentru care ă, suntem și noi responsabili. Acestea nu au fost încă rezolvate. Din potrivă, în multe domenii, politica noastră a generat o criză în loc să o rezolve. Așadar, avem nevoie de schimbări în acest domeniu, trebuie să avem o politică pentru Europa socială, trebuie să avem o politică care să țină cont de drepturi drepturile lucrătorilor. Trebuie să ne asigurăm că uh, dumpingul social este împiedicat și avem nevoie de o politică care să nu ducă la sărăcie și la marginalizare. Trebuie să contracarăm aceste tendințe și să punem în practică o politică care să implice pe fiecare dintre cetățenii noștri în parte. Mai mult, avem nevoie de o politică care să nu ducă la discriminări. Niciun cetățean nu trebuie să fie discriminat, fie că este vorba de criterii etnice, fie că e vorba de persoane cu mobilitate redusă sau cu orientare sexuală diferită. Eu doresc să văd Uniunea Europeană ca uh, o Uniune care ține cont de fiecare cetățean în parte și o Uniune care se ridică la aceste standarde. De asemenea, aș dori să avem politici de creare de noi locuri de muncă, mai ales noi locuri de muncă ecologice. Și trebuie să se investească în noi tehnologii ecologice. Acestea sunt importante pentru că au o contribuție uh, pe două planuri. În primul rând creează locuri de muncă și în al doilea rând generează creștere. Și încă ceva foarte important, astfel ne vom asigura că punem capăt schimbărilor climatice, aceasta fiind cu siguranță cea mai importantă sarcină pe care o avem sau una din cele mai importante pe care o avem noi ca omenire și aici ca europeni în principal. În viziunea mea, Europa trebuie să-și asume răspunderea, răspunderea pentru dreptate, și, sigur, dreptate și le, în ceea ce privește comerțul internațional. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică umană legată de azil, de imigrație, trebuie să protejăm migranții și să le apărăm drepturile. Eu aș dori să văd o Europa a diversității. Așa vom putea să creăm dezvoltare, numai printr-o Europa a diversității în care să ținem cont de fiecare cetățean. Dorim o Uniune Europeană care să își asume răspunderea și în domeniul drepturilor omului. Drepturile omului, drepturile omului, încă o dată, ori de câte ori acestea sunt încălcate, indiferent de locul în care se întâmplă acest lucru în lume, noi nu putem niciodată să facem compromisuri în privința drepturilor omului. Acestea nu sunt negociabile, trebuie să le apărăm din toate puterile și este valabil pentru fiecare persoană în parte. Și de asemenea este valabil și atunci când vine vorba de libertatea de exprimare, de integritatea persoanei, de dreptul Uh, de adunare. În toate aceste situații, drepturile omului sunt uh, de neîncălcat și noi, dragi colegi, trebuie să apărăm drepturile omului oriunde ele sunt periclitate în lume. Așadar, doamnelor și domnilor, doresc să salut informația pe care ne-a adus-o președintele Parlamentului în legătură cu alegerile din iunie, mai ales faptul că participarea femeilor la statutul de deputați a crescut. Vreau să uh, felicit pe toată lumea și să spun că întotdeauna am colaborat aici femei și bărbați pentru a crește nivelul reprezentării femeilor în Parlamentul European. Iar acum facem încă un pas și am dori acum să ne asigurăm că putem și spori influența femeilor atunci când uh, este vorba de funcții de răspundere în Parlamentul European sau în alte instituții ale Uniunii Europene. Iată o șansă pentru noi, dragi colegi. Dragi prieteni, dragi colegi, iată că avem astăzi o șansă și cred că împreună putem să dovedim cetățenilor noștri aici, în Europa, că noi ne asumăm răspunderea cu maximă seriozitate și că putem să arătăm realmente ce înseamnă diversitatea și ce înseamnă o societate modernă. Așadar, dragi colegi, astăzi fiecare dintre dumneavoastră are putere. Aveți putere în uh, exprimarea votului la alegerea care urmează. Aveți acum ocazia de a transmite un mesaj puternic cetățenilor. Puteți spune că noi ne aflăm aici pentru a construi o Europa a cetățenilor, o Europa socială, o Europa care va arăta cetățenilor noștri, dar și lumii întregi, că Uniunea Europeană este gata să-și asume răspunderea pentru dreptatea socială în lume, pentru drepturile omului și, de asemenea, suntem gata să ne asumăm și răspunderea legată de mediu. Noi avem astăzi ocazia să arătăm toate acestea. Haideți să ne dovedim forța prin votul care va avea loc acum. Haideți să transmitem un mesaj corect, să arătăm uh, că suntem la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Svensson, stimați colegi. Mi s-a spus că zgomotul pe care tocmai l-ați auzit venea de la aerul condiționat, pentru că sunt foarte mulți oameni în această sală, nu numai jos, ci și la tribună, după cum vedeți. Domnul Buzek are cuvântul acum. Dziękuję. Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai Comisiei Europene și al ai Consiliului, dragi colegi, ne felicităm pentru faptul că ne aflăm astăzi în această aulă. Suntem reprezentanții a jumătate de miliard de cetățeni europeni, o responsabilitate majoră. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre mine. Sunt om de știință și activitățile mele politice au început în 1980. În uh, cadrul sindicatului Solidaritatea unde am luptat pentru drepturile omului și pentru drepturi civice. Și lupta pentru drepturile omului și ale cetățenilor a fost întotdeauna un principiu care m-a călăuzit în activitățile mele politice. Între 97 și 2001 am fost primul ministru al Poloniei și timp de patru ani am negociat uh, aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. Din 2004 am uh, activat în Parlamentul European în domeniul noilor tehnologii și inovațiilor, energiei, siguranței și schimbărilor climatice. Și am, uh, m-am ocupat și de parteneriatele cu țările din Est. Toate aceste domenii sunt prioritare în mandatul care începe acum. Ne aflăm într-o situație de criză și europenii așteaptă din partea noastră să rezolvăm aceste probleme. Nu trebuie să uităm că trebuie să îmbunătățim și funcționarea Parlamentului European, care a început deja în ultimii ani. Dar Putem să facem acest lucru bine doar dacă tratatul de la Lisabona este ratificat. Astfel vom putea lucra mai bine, ni se va permite să fim mai prezenți pe arena internațională, unde avem anumite obligații, parteneriatul estic, bazinul Mării Mediterane, alianța strategică cu Statele Unite și cu marile puteri emergente. Iată provocările cu care ne confruntăm. De aceea, tratatul de la Lisabona ne oferă sau este, poate fi pentru noi, un instrument foarte folositor. În încheiere, aș dori să spun că elementul cel mai important al activității noastre trebuie să fie rezolvarea crizei. Criza bazată pe lipsa încrederii cetățenilor, să nu ne fie teamă să spunem acest lucru, să nu ne fie teamă să ne înțelegem. Cetățenii nu ne înțeleg de multe ori, trebuie să facem tot ce putem pentru a înlesni această înțelegere, pentru că noi vom fi la Strasbourg în fiecare săptămână sau la Bruxelles și la sfârșitul săptămânii ne vom afla în rândul cetățenilor în statele membre din care provenim. Trebuie să știm ce doresc aceștia de la noi. Dacă ne înțelegem, cetățenii, cetățenii vom putea lucra mai bine. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Jerzy Buzek. În conformitate cu articolul 14 alineatul 1 al regulamentului de procedură, vă amintesc că o candidată sau un candidat trebuie, pentru ca să fie aleasă, să obțină la primele trei uh, tururi de scrutin majoritatea absolută a voturilor exprimate. Buletinele de vot necompletate sau prost completate vor fi considerate ca voturi neexprimate. Iar acum voi alege la întâmplare opt cenzori care vor supraveghea alegerile. Theo Carous. Theo Carous. Sunteți aici? Theo Carous este în sală? Herr coleg. Stimat coleg, doamnă, mă scuzați, nu am decât numele de familie pe listă, deci îmi cer scuze dacă greșesc. Doamnă, sunteți de acord să preluați această activitate? I Yeah, ok. Sunteți de acord. Bine. Andres Barea. Andres Barea. Andres Barea. Sunteți de acord să preluați acest rol? Mulțumesc! Auch ehemalige Außenminister bleiben și foști ministri de externe. Domnule Severin, sunteți de acord să preluați acest rol? Mulțumesc. Zelt mit, ne? Jetzt Frau Kollegin oder Herr Kollege Hipno. Iar acum, domnul Hipno sau doamna Hipno. Hübner. Frau... Ah, dann ist es die Kollegin... Ah, Hübner, mă scuzați, spune președintele. Aici scrie Hübner. Se scrie H-I-B-N-R. N-E-R. Deci, nu e vorba de doamna Hübner, ci doamna Hübner. So, jetzt ist es der Kollege Koch, bei dem war... Domnul Koch, aici știu că îl cheamă și Dita Liebrecht Koch, pot să-l întreb direct. Sunteți de acord? Mai există cineva? Nu, nu mai există cineva pe care îl cheamă Koch, deci este dumnealui. Sunteți de acord? Mit noch drei. Jetzt die Kollegin oder der Kollege. Iar acum doamna sau domnul Head. H-E-D-H. Domnul sau doamna Head. Ana, sunteți de acord să preluați rolul? Văd că sunteți chiar foarte bucuroasă, mulțumesc. Și șefii de grup trebuie să încerce acest rol. Doamna Rebecca Harms, sunteți de acord? Bun, mă bucur, mulțumesc, văd că sunteți de acord. Iar acum, doamna sau domnul Madlena, M-A-D-L-E-N-E-R. Dumneavoastră, mulțumesc. Domnule Madlena, văd că sunteți de acord. Avem acum opt cenzori care să ne ajute la supravegherea alegerilor. Trebuie să-i mai citesc încă o dată? Trebuie să avem o disciplină. Deci îi mai citesc o dată. Teo Larus. Voi citi din nou numai numele de familie. Doamna Teolarus se va ocupa de literele A până la D. Până la B, mă scuzați. Andres Barea pentru urnele de la C la E. Domnul Severin, literele F până la H. Doamna Hibner, literele I până la K. Domnul Koch, literele L până la M. Doamna Head, literele N până la R. Doamna Hans, litera S. Și domnul Madliner de la T la Z. Informațiile și indicațiile pentru alegerea președintelui au fost deja transmise, iar acum vom uh, împărți buletinele de vot și plicurile. Wir kommen jetzt äh, gemäß den Bestimmungen unserer Geschäftsordnung zur Wahl. În conformitate cu prevederile regulamentului de procedură, începem acum alegerea președintelui în Parlamentul European. Buletinele de vot și plicurile v-au fost repartizate. Vă rog să marcați Trebuie să vă citesc acest lucru, dragi colegi, îmi pare rău. Deci vă rog să marcați căsuța în dreptul numelui candidatului pe care doriți să-l alegeți. Nu puteți să exprimați decât un singur vot. În cazul în care vreți să schimbați alegerea pe care ați făcut-o, trebuie să chemați un ușier pentru ca să vă dea un nou buletin de vot. Vă rog dacă puteți să aveți un pic de răbdare să citesc acest lucru. Ușierul vă va da un nou buletin de vot și pe cel vechi îl va prelua și îl va distruge orice semnalare a unei probleme sau uh, predarea a două buletine de vot va, fi, uh, va anula votul respectiv. Vă rog să îndoiți de două ori uh, buletinul de vot și să-l puneți în plic. Sunteți rugați să votați la urna care corespunde primel, primului, primei litere a, din numele dumneavoastră de familie. Deputații nu vor fi rugați să vină pe rând la urne, deci voi anunța doar uh, deschiderea votului și închiderea votului. Numele deputaților care au participat la, um, la alegerea cu vot secret, deci cu buletin de vot secret, trebuie să semneze și trebuie să apară în uh, procesul verbal. Deci, vă rog să semnați lista de prezență lângă uh, urnă înainte să bă, introduceți buletinul în urnă. Vă amintesc, deci, că trebuie să votați la urna de vot care corespunde numărului dumneavoastră de familie și vreau să vă rog să vă prezentați cartea de identitate la urnă. Cenzorii vor vota la sfârșitul procedurii de votare. Se deschide votul. Și rog pe cenzori să meargă imediat acum la urne. Ok. So, who gives me my... Ah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 Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A to B, please? Could the... Doamna Teo Karos, Teo Karos, vă rog să veniți la urnă pentru literele A, B.